Good morning, colleagues, um, and... Bună dimineața, stimați colegi. Încerc să încep la timp. Tot, începem tot mai târziu și mai târziu reuniunile și nu vreau să ne obișnuim cu un asemenea proces pentru că nu ar fi bine deloc. Pentru colegii care sunt mereu la timp, um, voi încerca să respect programul. Știți cine sunteți. Suntem la punctul 19 în această dimineață. Avem o prezentare a raportului de activitate 2013-2015, programul de lucru pentru 2016-2018, prezentare făcută de Clara Guerra, care e alături de noi și e președintele grupului de coordonare și supraveghere SIS-2. Îi urez bun venit acesteia și Vreau să vă anunț că ne va prezenta primul raport al acestui grup, care a fost uh, fondat astfel încât să pună în aplicare dispozițiile privind coordonarea supravegherii SIS-2 de către autoritățile naționale de protecție a datelor. Acest raport este foarte important, mai ales pentru că va exista această revizuire a temeiului juridic SIS-2. Doamna Ghera ne va vorbi și despre programul de muncă pentru următorii ani. Fără să mai adaug ceva, îi dau cuvântul doamnei Ghera și apoi oricui dorește să intervină. Doamnă Ghera, bun venit, aveți cuvântul. Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici să vă prezint activitățile grupului de coordonare SIS-2. E important pentru autoritățile naționale de protecție a datelor. E important să vedem cât de interesat e Parlamentul European și această comisie de subiectul protecției datelor. Mai ales în momente de criză, așa cum sunt cele prin care trecem acum, e foarte important să îi apărăm pe cetățeni, să le apărăm drepturile fundamentale și să apărăm statul de drept drept. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. SIS-2 este prima, prote- prima autoritate de protecție a datelor la nivel european. Activează de mai mult de 20 de ani și se asigură că e, supravegheată, e supravegheat cel mai vechi sistem de informații din Uniunea Europeană, SIS. Avem o mare experiență în acest domeniu. A doua generație SIS a devenit operațională în sfârșit în aprilie 2014 sub un nou cadru juridic dar păstrează structura dinainte pe pilon, decizia din 2006 și decizia din 2007. Cu acest nou cadru legal, SIS a primit uh, noi uh, funcții și în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor privind protecția datelor. A fost introdus principiul proporționalității în ceea ce privește alertele pentru persoane. E o obligație importantă. Apoi mai există nevoia de a evalua și justifica. De fiecare dată când o alertă trebuie să fie reînnoită și stocată pentru o perioadă mai lungă. Și apoi a fost stabil, au fost stabilite termene limină, limită specifice în ceea ce privește persoanele intrate în sistem. Sunt nouă reguli pentru protecția datelor care trebuie să fie salutate. A fost stabilit un nou model de supraveghere cu o nouă structură care conține acum și elemente la nivel național și la nivel european. Acest grup e o platformă de cooperare între autoritățile naționale și europene. Asigură că ne asigurăm astfel că există o supraveghere coordonată. În primii ani de activitate, grupul a trebuit să facă niște alegeri în ceea ce privește metodele de lucru. Avem o structură formată din 13 membri și 3 observatori. Încercăm să avem un anumit grad de flexibilitate astfel încât să fim eficienți. Oferim întietate e mail și rețelelor specifice, astfel încât să împărtășim informațiile. Și avem și subgrupuri care se ocupă de domenii specifice, astfel încât putem să muncim aprofundat cel mai important dintre toate, încercăm să creăm sinergii cu celelalte grupuri de coordonare a supravegherii legate, bineînțeles, de Schengen, cum ar fi grupul VIS și grupul Eurodac. Există um, tot felul de reuniuni, încercăm să evităm duplicare, dublarea muncii, și încercăm să colaborăm cu toții. Activitățile pe care le-a avut acest grup în primii ani acum. Aș dori să subliniez două ramuri principale de muncă. Una este cea de a aborda subiecte specifice care survin în urma anumitor evenimente sau care vin de la o autoritățile naționale și să încercăm să găsim soluții comune sau chestiuni în care e nevoie de acțiune urgentă. Un lucru foarte important și primul de care ne-am ocupat a fost incidentul de hacking din Danemarca. La prima reuniune, în iunie 2014, uh, directorul Autorității Naționale Daneze a raportat acest incident și însemna o încălcare uriașă a protecției datelor și securității protecției datelor uh, această încălcare a avut, a fost uh, urmărită de Autoritatea de Protecție a Datelor din Danemarca, care și-a prezentat uh, rezultatele finale anul trecut în legătură cu investigația pe care au făcut-o atunci. Și au fost implicate și statele membre și autoritățile com competente și EULISA. Autoritățile naționale de protecție a datelor nu au fost implicate de la început, ceea ce e păcat, pentru că o asemenea încălcare are uh, are consecințe în statele membre și supune unui risc datele din toate statele membre. Oricum, acest grup a încercat să se alăture activităților care erau în desfășurare și am reușit să fim observatori în acest grup pe care l-am creat. Ne-am adus contribuția la nivel național, am întreprins acțiuni, am vorbit cu autoritățile naționale competente, ne-am interesat ce se făcea, ce se făcea în legătură cu acest incident și dacă existau toate măsurile de securitate de care erau nevoie. Am făcut toate acestea într-un mod coordonat. A fost un caz important cu care am avut de-a face, a fost o premieră pentru grupul nostru. Am urmărit cazul timp de doi ani, însă nu mai avem acum informații despre el. Nu știm cât de mare a fost această încălcare. Alte activități pe care le facem, care sunt de competența noastră, sunt să uh, oferim să ne ocupăm de cadrul juridic în ceea ce privește protecția datelor. Când există probleme comune, încercăm să găsim soluții comune. Avem de asemenea avize în ceea ce privește o verificare sistematică a a listelor cu oaspeți ai hotelurilor e în uh, statele membre UE, e ceva ce apare în cadrul juridic dar am spus că autoritățile nu trebuie să facă așa ceva pentru că se încalcă principiul limitării. Oferim de asemenea consiliere în ceea ce privește sistemul de login Europol, felul în care Europol are un sistem de audit, un nou sistem de audit în cadrul Europol. Ce înseamnă toate acestea? Europol a încercat să uh, introducă și acces la SIS în acest sistem. Să există un login și în acest sens. Am făcut o analiză să vedem dacă e posibil. Avem o primă abordare în acest sens. Încă ceva de ce ne ocupăm, ceva ce are de-a face mai mult cu structura, ceva mai structurat, nu doar cu evenimente care au loc, ci o investiție pe termen lung. O activitate cheie pe care am făcut-o în ultimii doi ani a fost să dezvoltăm un cadru comun pentru audit. După cum știți, cadrul juridic SIS are nevoie de autorități de protecție a datelor la nivel național și autorități la nivel european care să facă la fiecare patru ani un audit folosind standardele internaționale. E ceva ce se cere și pentru VIS și pentru Eurodac din punct de vedere juridic. Ce am făcut? Am creat acest cadru comun de audit care să servească ca referință pentru toate autoritățile, astfel încât să-și ducă la îndeplinire această sarcină juridică. Acest audit comun nu este este obligatoriu, însă ar fi foarte util pentru autoritățile naționale de protecție a datelor să poată să conducă inspecții la nivel național și ar permite o comparare a rezultatelor, odată ce toți verificăm aceleași lucruri în același fel. Acest cadru comun de audit are două componente un model de securitate și un model legat de alerte, o inspectare a alertelor. Aceasta este baza de la care pornim. Apoi, în anii viitori, putem să dezvoltăm noi modele. E posibil acest fapt, e posibil să se adauge modele pe acest cadru comun. Aceasta a fost o activitate îndelungată, aproape 2 ani a durat, dar a fost important să oferim uh, sprijin autorităților naționale de protecție a datelor. De asemenea, ne asigurăm că există o, împunere punere în aplicare mai uniformă a cadrului juridic. Grupurile VIS și Eurodac se folosesc și ele de această muncă. E una dintre cele mai importante sinergii pe care le-am generat aici. Și apoi, încă ceva de ce ne ocupăm, Apoi ne ocupăm și de creșterea gradului de um, de conștientizare. Cei care nu știu că au anumite drepturi nu și le vor cere. E o, așa, așa că e o muncă foarte importantă pe care o facem. Am făcut foarte multe și continuăm să o facem. Cum spuneam, munca noastră nu are niciodată sfârșit. În acest capitol, SIS-2, grupul de coordonare, are un ghid pentru Schengen unde există informații legate de drepturi și apoi există capitole pentru fiecare stat membru și pentru modalitățile de acces în respectivul stat membru. Oferim informații în ceea ce privește autoritatea competentă care să primească cererea de ratificare, ștergere, apoi ce se acceptă, în ce limbă, cum se poate face o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor, informații care diferă de la stat membru la stat membru, toate se regăsesc în acest ghid. Acest uh, ghid a fost uh, pus pe pagina noastră de internet și pe paginile autorităților de protecție a datelor la nivel național, astfel încât să aibă acces la aceste informații și să aleagă unde doresc să își ceară drepturile. Avem o primă versiune a acestui ghid, am făcut-o în anul 2014 sub noul cadru juridic și apoi am făcut o actualizare în 2015, incorporând și Regatul Unit. Tot în acest um, domeniu a creșterii gradului de conștientizare, am lansat o campanie de informare lansată de Comisia Europeană împreună cu autoritățile competente la nivel național. La nivel național am verificat cum sunt împărțite materialele informaționale și apoi cu autoritățile naționale de protecție a datelor am folosit uh, pagina noastră de internet astfel încât să, să diseminăm informația spre cât mai mulți oameni. Încă un aspect important, ceva important ce am făcut și țin să subliniez acest fapt, a trebuit să uh, ne ocupăm de arhiva pe care o are um, organismul de supraveghere în ceea ce privește drogurile în Schengen. Are o istorie lungă, face parte din protecția datelor în Europa. Consiliul e cel care avea acest site de internet. Uh, dar odată ce și-a terminat mandatul, Consiliul nu a putut să se mai ocupe și de asta. Am încercat să găsim împreună o soluție și s-au luat angajamente foarte importante de la um, grupul de supraveghere, așa că am reușit să ne ocupăm și de aceste arhive europene din Florența, astfel încât uh, în mediul universitar se poate face acum cercetare uh, timp de, cu începând acum ce se întâmplă acum 20 de ani. În viitor, grupul va urmări propunerile în ceea ce privește modificarea cadrului SIS-2, apoi și în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor inform- informaționale din UE, inclus aici este și SIS-ul. Toate acestea vor avea efect asupra drepturilor avem și un prim schimb de opinii în ceea ce privește comunicarea Comisiei privind operabilitatea. Însă, din punct de vedere juridic, noi nu putem avea niciun fel de aviz oficial, dar nu ni se cere în mod oficial să facem un aviz în acest sens. Nu avem o părere finală în acest sens, ne aflăm încă în etapa de discuții, a existat doar un prim schimb de opinii în legătură cu aceste propuneri. Să vedem dacă există garanții suficiente sau nu dacă nu vor exista, există niște îngrijorări legate de proporționalitate și chiar de necesitate. Trebuie neapărat să existe o justificare foarte bună pentru alegerile pe care le facem. Munca pe care o desfășurăm acum se va axa în următorii doi ani pe uh, mecanismele de control existente și accesul utilizatorilor la sistem. Cine are acces, în ce condiții, în ce scop, cine controlează acest acces, dacă intrările sunt, sunt analizate la nivel național sau nu. E un punct pe care ne axăm foarte mult să evaluăm ceea ce se face la nivel național. Utilizatorii SIS sunt multe autorități, multe dintre ele utilizează SIS. Înseamnă un număr foarte mare de oameni care accesează sistemul, așa că e important să existe un control asupra accesului, astfel încât să nu existe cazuri de abuz în procesarea datelor. În programul nostru de lucru trebuie să facem un raport și în ceea ce privește articolul 24 în introducerea alertelor, alerte de refuzare a intrării sau șederii pentru resortisanțe ai statelor terțe. Acest tip de alerte reprezintă mai mult de 90% din alertele existente în SIS. Așa că e important să știm care sunt criteriile naționale pentru introducerea datelor. Acum există această nouă obligație de a ține cont de principiul proporționalității. Ar fi bine să introduc în Schengen un refuz de intrare pentru o persoană a cărei viză a, cărei viză a expirat acum două zile, două săptămâni, în aceleași circunstanțe cum există un refuz pentru o persoană condamnată pentru trafic de droguri, de exemplu. Sunt aceste situații diferite? Cum ar trebui să fie tratate? La fel sau nu? cum s-a făcut evaluarea de proporționalitate de autoritățile naționale competente. E ceva ce încercăm să aflăm. Totul e legat de legislația națională, e o altă problemă cu care avem de-a face. Acesta este un domeniu pe care ne vom axa. Și apoi mai intenționăm să facem un sondaj în ceea ce privește revizuirea uh, termenului de stocare alertelor. Majoritatea alertelor rămân în sistem pentru trei ani, apoi pot să fie renoite, renoite și din nou renoite. Experiența noastră ne spune Acum, cadrul juridic spune foarte clar că va exista o evaluare, o evaluare de la caz la caz și o decizie justificată în ceea ce privește reînnoirea sau nereînnoirea alertelor. E un aspect important din perspectiva protecției datelor și vom face un sondaj în acest sens. Începem să facem și o un fel de bază de date cu cele mai bune practici. E din nou parte din munca structurată pe care o desfășurăm. Am observat că multe state membre au avut tăieri bugetare. Și am dorit să știm ce fel de impact au avut aceste tăieri bugetare. Cum au influențat tot ce se întâmplă la nivel de autorități naționale de protecție a datelor. Dacă acestea mai au capacități sau capacitățile le sunt, le, le sunt acum restrânse în ceea ce privește supravegherea. Terile în față înseamnă mai puține inspecții, mai puține resurse umane, așa că este un aspect important care are de a face și cu natura independentă a supravegherii și vom face o evaluare în acest sens, să vedem ce se întâmplă de fapt. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc, foarte interesantă prezentare. Aș începe, dacă permiteți, cu o întrebare. Ați menționat uh, cazul de hacking din Danemarca. La începutul prezentării dumneavoastră și v-aș întreba ce s-ar putea întâmpla uh, similar? S-ar putea iubi această problemă în mai multe state membre? Există, program, există problema externalizării uh, companiilor, la companiile private. Care sunt măsurile de salvgardare? Ce recomandați uh, să se întâmple în situații în alte țări când există probleme cu hacking-ul, cu implicarea companiilor private? Nu e dar ar să nu există o structură de răspundere. Asta ar fi prima întrebare. Și acum dau cuvântul doamnei Zipăl. Share. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare detaliată a activității dumneavoastră și ce provocări vă așteaptă. V-aș mulțumi pentru declarația că e în această perioadă când colectăm din ce în ce mai multe date, e important să apărăm drepturile cetățenilor și protecția datelor e un punct cu adevărat important. Sigur, gândindu-mă la detaliile menționate, voi încerca să mă concentrez asupra doar anumitor aspecte. Ați vorbit despre evaluare și că unele puncte trebuie justificate dacă există îngrijorări că sunt colectate prea multe detalii și sunt conservate prea mult timp. Ne puteți da un exemplu succint a modului în care ar putea arăta această formulă justificativă, care ar putea fi argumentele pentru păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă de timp. Când vorbim despre hacking, vorbim de securitatea datelor și impresia mea ar fi că în anumite uh, domenii, conștientizarea privitoare la securitatea datelor e importantă, trebuie uh, adusă în continuu la zi, apar provocări noi, sistemele trebuie îmbunătățite. Uh, dumneavoastră considerați că diferitele autorități la nivel european și național sunt conștiente de probleme, pentru că dacă, cum spuneam, există o problemă într-o țară, dar poate să fie afectate datele cetățenilor din mai multe țări. Iată, vedem că ați vorbit și despre accesul la baza de date, ați menționat accesul la uh, baza de date ASIS, care și trebuie să vă asigurați, ca să spun așa, cine naiba are acces la baza de date și cum controlați modul în care sunt utilizate datele. E o provocare din ce în ce mai mare, că acum vorbim și despre interoperabilitatea diferitelor baze de date și aici aș dori să știu dacă există și în acest punct o cooperare între cei care lucrează în diversele agenții uh, implicate și dacă sunteți parte a acestui grup de nivel înalt, dacă ne puteți oferi niște informații în legătură cu modul în care ar trebui organizată interoperabilitatea pe viitor. Apoi ați menționat că e importantă conștientizarea publicului, pentru că dacă cineva nu-și cunoaște drepturile, nu și le poate utiliza. Considerați că toate statele membre și toate autoritățile sunt gata într-adevăr să ia măsuri în acest sens sau uh, există unele întârzieri? Pentru că o activitate de conștientizare a publicului ar putea fi percepută ca o povară suplimentară, ca toți cetățenii, într-adevăr, ar putea să-și folosească drepturile. Deci, ce experiență aveți în, în acest uh, domeniu? Și, încă ceva, ați menționat că, în sfârșit, Acum faceți o evaluare a uh, alertelor uh, introduse în sistem. Întrebarea mea ar fi cum evaluați necesitatea ca pe viitor alerta să fie introdusă în sistem și există experți și din alte domenii cu care uh, cooperați? Okay, that's great. great. Um... Mulțumesc foarte bune întrebări. Acum domnul Carlos Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu la fel ca doamna Sipăl. Uh, mulțumesc doamne Guerra pentru prezentare și iată un exemplu bun de cooperare între statele membre. E bine că e așa. Acest mecanism uh, de prevenție e esențial atunci când am adoptat uh, SES-2, am avut nevoie de experiența autorităților naționale și de cunoștințe dumneavoastră în domeniul operațional ca să supervizați ceea ce cred eu că uh, e cel mai de succes sistem european centralizat. Uh, regulile europene și regulile naționale uh, privitoare la protecția datelor trebuie respectate. Uh, sistemul de, informa- de informație Schengen e util pentru scopul pentru care a fost creat, pază de frontieră, polițiști, toate acestea au trebuit asigurate. Se monitorizează acum și, și Eurodac. Aș avea trei întrebări concrete. Doamna Sipăl deja a vorbit uh, despre tema asta. Putem să ne așteptăm să vină o propunere în curând privitoare la revizuirea bazei de temeiului juridic asis. În același timp, Comisia a creat un grup de lucru la nivel înalt privitor la interoperabilitate și sistemele de informații. Prima mea întrebare ar fi una simplă, și anume, e consultat grupul în aceste proceduri sau nu? O a doua întrebare Doriți să raportați uh, în legătură cu criteriile naționale pentru introducerea de alerte uh, privitor la uh, persoane care li se refuză intrare, articolul 24. Eu am tot spus de ceva vreme că e nevoie de mai multă armonizare a acestor criterii, dar și a altor criterii de asemenea. De exemplu, alerte în legătură cu persoane care sunt supra, sub supraveghere discretă. Uh, ce puteți să ne spuneți din propria experiență despre uh, tema asta? Când uh, ne veți prezenta acest raport, propunerea de a uh, revizui SIS-2 ar trebui să vină probabil la începutul anului viitor. Și, în final, ați vorbit și despre necesitatea de a evalua dacă notificările pot dura și după prea de trei ani. Știm că în ultimii ani o majoritate de state, membru a, de state membre mă scuzați, a făcut o prorogare automată. Deci nu există probleme legate de protecția datelor dacă în mod automat se prelungește alerta care există deja în sistem pentru un interval de mai mult de trei ani. Dar cum evaluați asta? Cine face asta? Comisia? Veți externaliza această misiune spre autoritățile naționale de protecție a datelor? Veți evalua toate alertele? Nu cred că ar fi posibil veți uh, evalua la întâmplare, veți colecta la, la întâmplare uh, cazurile, care va fi procedura? Pentru că e vorba de o problemă foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos, și întrebările tale au fost excelente. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, reprezentantul Comisiei, reprezentanta Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, o scurtă prezentare, dar aș uh, putea vorbi după doamna Guerra, că vreau să vă fac o scurtă prezentare a ce a făcut noi în uh, domeniul SIS în ultimii trei ani. Dar la, chiar la final aș dori. Vreau să las cuvântul acum, totuși, ca apoi doamna Guerra să răspundă la întrebări. Vă rog, da, dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Jujana Jansen, sunt șef de sector responsabil pentru sistemul de informații Schengen. Noi conlucrăm cu doamna Guerra și cu grupul de coordonare SIS-2. Am, am lucrat uh, cu ei în ultimii trei ani, cu statele membre, autorități de poliție, migrație, protecția datelor, în legătură cu toate aspectele sistemului știm care e importanța protecției drepturilor fundamentale și a datelor și mai ales a principiului de proporționalitate când se utilizează SIS, mai ales că sistemul este unul de succes și chiar vital pentru forțele de poliție și de frontieră din statele membre. Deci, de când uh, a fost lansată cea de-a doua generație, protecția datelor uh, a căpătat o importanță și mai mare decât uh, până acum. Asta și din cauza incidentului din Danemarca, deși s-a întâmplat pe vremea SIS 1, însă bineînțeles și aici se aplică mm, cunoscutul adagiu că mm, Eh, un sistem e atât de puternic pe cât de puternică e veriga lui cea mai slabă și trebuie să, organizăm, să examinăm întregul lanț și să pregătim o evaluare generală de securitate, inclusiv lista componentele centrale și de asemenea statele membre. Dar e foarte important aici eh, mecanismul de evaluare Schengen. Securitatea aici, desigur, eh, are un rol central și în uh, zonei Schengen, SIS. Noi întotdeauna vedem ce se întâmplă cu aspectul de securitate, inclusiv fizică și a datelor, uh, a documentelor și există o evaluare uh, specială a protecției datelor pe care trebuie să o facă fiecare stat membru odată la 5 ani și unul, una din componente e măsura în care statele membre externalizează mm, aceste procese și dacă acest proces de externalizare e și corespunzător supravegheat de statele membre, guverne, autoritățile responsabile. De exemplu, dacă există o garanție de securitate mm, în legătură cu persoana care efectuează această operațiune, dacă îi provine din partea unei companii private. Deci sunt uh, multe activități care au fost întreprinse. Un alt aspect foarte important uh, pe care am conlucrat, îmbunătățirea calității datelor, pentru că asta înseamnă protecția datelor. Doar cu bună calitate a datelor, ofițerii de la fața locului pot identifica persoane și obiecte și am uh, dezvoltat și un proiect la nivelul statelor membre, dar împreună cu EULISA, ca să dispunem și de o supraveghere centrală, supraveghere centrală a calității datelor. Procesul este în curs de desfășurare. Primul raport uh, l-a făcut EULISA, mm, l-a publicat pe 3 iulie și este evaluat de către comisie, este supravegheat. Apoi, am uh, oferit o interpretare juridică încă de la început pentru statele membre în ce privește drepturile de acces. A fost foarte important să explicăm statelor membre că subiecții uh, la care se referă datele pot solicita accesul la ele în fiecare stat membru, indiferent de statul membru care a, a uh, declanșat alarma. Deci își pot exercita drepturile peste tot în Europa, în fața oricărui consulat și statul membru respectiv e obligat să răspundă chiar dacă nu el a declanșat alerta, însă e obligat să facă acele consultări. Și de asemenea am, recunosc, am uh, recunoscut că este o problemă și cu datele expirate, adică obiectele, uh, pentru obiecte, o dată de expirare de 10 ani e, prea, e un termen prea delungat. De exemplu, cu credit cardurile am uh, scurta deja acest termen la un an, uh, va fi și acesta va face subiectul uh, revizuirii, să vedem dacă acest termen de 10 ani pentru obiecte e proporționat. Vorbim de obiecte, nu persoane. Eu cred că obiectele au efect asupra persoanelor, ca aparțin unor persoane. Dacă e vorba de o placă de înregistrare a unui autovehicul, uh, documente de înregistrare conțin datele personale ale unei persoane, deci lucrăm uh, în continuu, participăm la toate grupurile de lucru și cooperarea merge foarte bine, consider eu. Mulțumesc! Thank you very much for that intervention. That was very helpful. Mulțumesc pentru intervenție, a fost foarte utilă. Acum, uh, doamna Guerra, dacă poate răspunde uh, colegilor, vă rog. Mr. Chair. domnule președinte. Voi începe cu incidentul danez. După cum am spus, sigur că e o problemă cu externalizarea. Problema nu e externalizarea în sine, ci controlul acesteia și ce s-a întâmplat în Danemarca și bun, a fost descoperit de autoritățile daneze, s-a întâmplat că poliția nu a controlat ce făcea Ehm, entitatea privată către care a fost făcută externalizarea și era vorba de date de, din permise de conducere, facturi, au fost multe date externalizate către o singură companie și uh, odată ce s-a intrat în sistem și a fost exploatată o vulnerabilitate, știm ce s-a întâmplat din punct de vedere tehnic să au existat deficiențe însemnate în securitatea datelor externalizate și s-a permis o, o, o conexiune din afară, internet, și asta a dus la posibilitatea ca cineva să intre în sistem și să exploateze punctele vulnerabile. Uh, Apoi a escaladat privilegiul acelei persoane, a putut uh, copia întreaga bază de date până la urmă și chiar dacă asta s-a întâmplat uh, sub SIS 1, datele au trecut în SIS 2. Deci nu putem uh, evita să spunem că multe date care sunt acum în SIS 2 au putut, poate că au fost compromise prin acest incident de hacking. Sigur, datele sunt dinamice, în continuu sunt date noi în sistemul unele date poate că au fost uh, șterse, însă există date comune care au fost copiate pe durata acestui incident și problema e că nu cred că poate ști nimeni, nu cred că poliția daneză poate ști exact mm, câte, la câte date a avut respectiva persoană acces. Datele au fost oare vândute, ne putem întreba total sau parțial, nu știm ce s-a întâmplat dacă o parte terță a avut acces la date, cine știe. Cred că poliția daneză dispune de unele informații, dar nu de totalitatea lor, de nu știm cât de compromise sunt datele. Da, poate, poate au fost vândute, nu știm. Sunt lucruri foarte importante. În ce privește externalizarea, chestionarele de evaluare Schengen, în acest moment conțin o întrebare și sub întrebări în legătură cu externalizarea și modul în care autoritățile naționale competente controlează uh, pe cei care fac externalizarea, ei au uh, privilegiu de acces în bazele de date și ce se întâmplă e că autoritățile competente uh, lasă companiile private să intre în posesia datelor și nu controlează ce fac acestea și ar trebui să controleze. E vorba doar de garanții de securitate, sigur că e o problemă importantă. problema în acest caz nu a apărut la nivelul persoanei care lucra acolo, ci din cauza lipsei de control și trebuie să ne reamintim că uh, E vorba de autoritățile competente la nivel național. Ei sunt cei care trebuie să controleze datele, ei au e responsabilitatea lor să știe ce se întâmplă cu bazele de date. când vorbim de asemenea baze de date atât de sensibile, statele membre ar trebui să vadă bine către care companii externalizează, să verifice bine lucrurile în măsura în care externalizează și sigur că trebuie să controleze. Nu pot să lase controlul la latitudinea uh, companiilor cu care lucrează. Deci e foarte important ca să prevenim asemenea incidente pe viitor. Cât despre întrebările doamnei Zipăl. de fapt, uh, nu prea există conștientizarea asta în legătură cu securitatea datelor. Asta e uh, o realitate atât în sectorul public cât și în cel privat. Securitatea e o investiție care de, de obicei nu se prea face. Cel puțin în ce privește protecția datelor. Sigur, în sectorul bancar s-a investit mult în securitate, dar mai, bine, mai sunt câteva sectoare, dar în general nu s-au făcut aceste investiții și uh, trebuie să se ivească o problemă ca să se trezească oamenii la realitate și nici măcar atunci câteodată nu se fac aceste investiții, de exemplu personal specializat nu se uh, angajează. Deci nu prea există această conștientizare. E și munca noastră, de fapt, să atragem întotdeauna atenția că securitatea e importantă în punct de vedere a protecției datelor, că e vorba de securitatea datelor, datele personale. Deci integritatea datelor e foarte importantă. în legătură cu conștientizarea rândurile publicului. Grupul va avea un uh, site internet uh, special pentru uh, a ajuta în această chestiune. Ați întrebat dacă autoritățile naționale uh, sunt la același nivel. Unii spun, da, haideți să nu dezvolim prea multe, că dacă nu ne vor veni prea multe plângeri. Sigur, se întâmplă și asta. Dar cred că, în general, uh, investim uh, destul timp și efort uh, pentru uh, această conștientizare și în domeniul în, în ce ține de Schengen asta se face de mulți ani. Avem informații puse la dispoziție în mai multe limbi, depinzând de uh, ce persoane, cetățeni ai unor țări terțe care ne abordează de obicei, așadar am făcut multe în acest sens și grupul va da și România de ajutor și va avea propriul său website, uh, în curând va fi lansat, așadar acolo apare mult, uh, mult din ce facem noi și facem multe eforturi în, în acest domeniu. Ați întrebat și despre renoirea alertelor și domnul Coeliu de asemenea. Așadar, ce vom face noi va fi Bun, putem începe cu datele statistice care ne dau indicații în legătură cu modul în care să procedăm. Deci vom începe cu datele statistice, câte alerte sunt renoite, de câte ori, pe ce durată și apoi, la fel ca în toate inspecțiile, ai un eșantion și trebuie să verifici la întâmplare și așa îți poți face o idee că e imposibil să verifici uh, mii de alerte, dar încerci să verifici un uh, procent uh, semnificativ. Deci, ce facem noi e uh, că solicităm justificările, că acum trebuie să fie justificate alertele, sigur, E vorba de principiul necesității. E un principiu de bază în protecția datelor. Alertele ar trebui create și stocate doar dacă sunt necesare. Nu trebuie să se îndeplinească termenul de un an sau trei ani. Pot fi de mai scurtă durată. Dacă nu mai sunt necesare, sigur, evaluarea nu noi o facem, ci autoritățile naționale competente. Și noi nu contestăm evaluarea lor, însă evaluarea trebuie să fie justificată. Pentru noi e important să verificăm dacă au justificat de ce o anumită persoană trebuie să existe, să se afle în sistem. Că dacă nu uh, se justifică, atunci alerta nu e necesară. Asta ar fi concluzia. Așa vom proceda. Cât despre raportarea pe la criteriile naționale, domnule Coeliu, mi-e teamă că vom avea nevoie de mai mult timp. Nu cred că raportul va fi gata uh, la timp pentru a contribui la propuneri uh, anul viitor. Intenționăm să facem pentru primii ani de activitate pentru a contribui la un raport pe care trebuie să-l întocmească Comisia după primii trei ani. Până acum n-am putut să o facem pentru că e nevoie de timp. E vorba de nivelul național în toate statele membre. Uh, trebuie să, să dispui informații în toate statele membre. Articolul 24, cu toate motivele cele mai temiate pentru a crea o alertă, dacă o persoană a fost expulzată, dacă a comis o infracțiune, că există suspiciuni că va comite o infracțiune. Deci mm, sunt uh, multe din motivele de a crea o alertă. Uh, sunt uh, listate acolo și trebuie să uh, vedem uh, ce spune legea națională a statului membru și asta să facem pentru toate statele membre, să vedem dacă există elemente comune sau nu și numai după ce avem o imagine generală uh, doar apoi putem uh, vedea unde să acționăm și propunerea noastră de a exista criterii mai armonizate, sigur că e foarte bună, pentru că așa inspecțiile și evaluarea s-ar face mai bine și am evita lipsa de proporționalitate în introducerea alertelor. Am avea mai multă calitate, după cum își dorește Comisia. Sigur, problema calității uh, câteodată e vorba de, doar de o alertă cu două nume. Dacă uh, provin dintr-o zonă a, uh, de pe glob în care 3 milioane de oameni, cum ar fi Gujarati, de exemplu, sunt mulți oameni cu același nume de familie și nu dispui de nicio altă informație. Toată uh, locul de muncă, data nașterii, câteodată nici măcar atât, deci nu ai elemente ca să decizi dacă e vorba de aceeași persoană sau nu. Uh, poate oprește oamenii la frontieră ca să le verifice identitatea când e vorba de altă persoană. De fapt, sunt multe probleme. Poate fi, uh, amprentarea ar putea soluționa parte din probleme și ar putea crea alte probleme. În fine, uh, de exemplu, în Portugalia, țara de unde vin eu, primim multe cereri de acces, avem un sistem de acces indirect și mm, sunt probleme zilnice. Sunt uh, mulți oameni care nu sunt de fapt persoanele căutate, la care nu se referă alerta și e dificil de stabilit dacă există o identitate sau nu. Deci, cât despre raport, vom încerca să facem tot ce putem, dar îmi pare, nu cred că va fi atât de rapid pe cât doriți dumneavoastră. Um...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 Grazie, Presidente. E, uh, uh, in effetti... Mulțumesc, domnule președinte. Da, a fost a beneficiat de o primire foarte călduroasă, dar uh, directorul executiv al EASO a dat dovadă și de mare uh, profesionalism, la fel ca și uh, tot personalul și autoritățile malteze, că ne-am întâlnit și cu autoritățile de la fața locului și reprezentanții societății civile, de asemenea, um, și din întâlnirile cu toți reprezentanții ASO ne-am dat seama că își um, îndeplinesc misiunea cu mare profesionalism și asta, dincolo de rolul profesional care le este recunoscut de ASO, a contribuit la deschiderea de birouri de primă linie, frontline offices, în Bulgaria, Italia și Grecia însă nu au uh, personal adecvat pentru misiunea lor, nu au staff suficient, uh, personal detașat de către statele membre uh, nu e operativ în mare parte și bugetul pus la dispoziție e complet inadecvat. Majoritatea activității ASO se desfășoară în Grecia, cu o cooperare foarte bună din partea autorităților elene. Din luna martie până luna iulie, vă reamintesc că aproximativ 9.000 de persoane au sosit în Grecia dinspre Siria. În cadrul declarației UE, comune UE-Turcia, persoanele EASO poate efectua procedurile de admisibilitate, așadar competența lor se limitează la a furniza recomandări către autoritățile elene privitoare la admisibilitatea uh, fiecare caz în parte și asta o furnizează susținere în uh, interviurile de eligibilitate către solicit cu solicitanții de azil diferiți de cei care uh, au un alt grad de recunoaștere, de exemplu cetățenii din Bangladesh și Pakistan. La solicitarea autorităților elene, EASO a fost însărcinat și cu activitatea de pre-înregistrare care reprezintă primul pas spre procedura de acordare de azil și cu susținerea programului de uh, reeducare. Directorul executiv, domnul de Carrera, a spus că uh, Consiliul de Administrație a stabilit o misiune la nivel înalt uh, cu scopul de a identifica principalele probleme în ce privește relocarea, probleme care au fost identificate ca fiind lipsa de angajamente asumate de către statele membre, um, cooperarea defectuoasă <clears throat> cu actorii interesați din cauza unor proceduri prea birocratice și în uh, chestiuni ce țin de securitate. Rolul lui ASO a fost important și în Italia. Deci, Eh, bun, prima parte s-a referit la Grecia, dar acum în ce privește Italia, EASO a fost activă în faza de înregistrare a migranților și a jucat un rol important în țările terțe, de exemplu în țările din Balcanii de Vest, în ce privește eh, transferul și relocarea din Turcia, eh, au fost mai multe persoane relocate decât cele repatriate. Apoi, am uh, discutat cu responsabilii pentru analiză și evaluare și ASO nu face o evaluare privitoare la situația de securitate a țelor de origine sau țelor sigure, ci uh, colectează doar informații neutre și factuale privitoare la diversele țări. Uh, rapoartele privitoare la informațiile privitoare la țările de origine sunt alcătuite uh, de stafful ASO împreună cu experți din statele membre. Noul regulament însă va extinde sarcinile ASO în ce privește analiza situației din țările de origine. În momentul în care statele membre va, vor trebui să țină cont de această analiză în aplicarea procedurilor de protecție internațională. Poi, alcuni temi eh, particolari che... Apoi, eh, ne-am mai ocupat și de chestiunea formării Ni s-a vorbit despre rolul jucat de EASO în uh, formarea formatorilor, apoi ne-am ocupat și de chestiunea dramatică a minorilor și traficului de ființe umane și uh, modul în care personalul EASO oferă suport și formare către personalul statelor membre. Pe viitor, EASO se va concentra și asupra victimelor torturii, uh, apoi Eh, domnul director, execu- director executiv ne-a vorbit despre noul rol pe care va juca asta atunci când va deveni, în adevăratul sens al cuvântului, o agenție. Apoi, domnul director ne-a vorbit despre importanța pentru această nouă agenție să aibă acces la diferitele baze de date, ca, astfel încât să poată utiliza metadatele pentru a identifica mai bine situația existentă. Pentru asta e esențial să fie adoptat cât mai rapid posibil regulamentul, pentru că asta va însemna că vor dispune și de un buget adecvat și de nou personal specializat. Am întâlnit în plus cu ministrul de interne al Maltei, cu dumneavoastră ne-am întreținut asupra exigenței de a îmbunătăți mecanismul de uh, transfer și importanța de a investi în ce privește dimensiunea externă a politicii migratorii. În încheiere vă mai spun că a fost o misiune uh, foarte Uh, foarte uh, rodnică din punct de vedere uman și profesional. Ne-am întâlnit cu experți care își fac munca în condiții nu totdeauna uh, ușoare, uh, uh care nu au suficient personal și care nu doresc decât să-și desfășoare cât mai bine rolul în deplină autonomie și independență. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare foarte detaliată, apreciem foarte mult. Au fost prezenți și alți doi colegi Doamna Stibân și domnul Coelho. Domnul Coelho, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colega mea. A fost o experiență foarte plăcută să facem această călătorie împreună cu doamna Kienge și doamna Stevens. Am trei comentarii scurte. Primele două spun exact cele deja spuse de doamna Kienge. În primul rând, EASO și directorul aceste, acesteia fac uh, o muncă minunată. În al doilea rând, EASO are probleme cu personalul și e subfinanțat. Competențele nu sunt suficiente pentru ceea ce uh, li se cere lor. Și în al treilea rând, opinia mea personală, E foarte clar că statele membre au nevoie și își doresc să existe AZO, însă nu sunt la fel de disponibile să ofere AZO ceea ce are nevoie. Permiteți-mi să închei prin a spune că, într-adevăr, e necesar ca să existe rezultate pe noul temei juridic și să se aprobe cât mai curând posibil noua Agenție Europeană pentru Azil. Vă mulțumesc! O contribuție scurtă, dar foarte importantă și directă. Ceea ce ați spus în cuvinte puține e foarte important. Și sunt convins că și colegii de la agenție sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumim și acum din partea doamnei Helga Stevens, domnul Alalo, va ă, transmite mesajul acestea. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră voi citi mesajul doamnei Stevens, care nu se poate afla astăzi aici. Am avut ocazia de a vizita EASO împreună cu delegația Libe și am fost impresionată de ceea ce am văzut acolo și cât de bine muncesc sub presiune atât de mare. Este foarte clar că e o agenție necesară acum când Uniunea Europeană are de-a face cu fluxuri migraționale fără precedent. În cazul EASO, o extindere e un pas logic și e important să existe resurse și resursele trebuie să fie sprijinite pentru această agenție. Această nouă agenție pentru azil are o sarcină grea și trebuie să se asigure că respectă toată legislația în domeniul migrației. Trebuie să se facă o diferență foarte clară între solicitanții de azil și refugiați și cei care trec granițele ilegale. Aștept cu nerăbdare să văd rezultatele extinderii competențelor acestea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi mulțumesc doamnei Chienghe atât pentru această vizită importantă, cât și pentru raportul detaliat, care cu siguranță ne va folosi în colaborarea noastră cu EASO. Mulțumim foarte mult, e foarte important și ținem cont de toate cele spuse. Stimați colegi, acum mergem mai departe pe ordinea de zi. Trecem la punctul 21, din nou legat de azil. Avem aici un aviz în ceea ce privește rolul pe care îl are acțiunea externă UE în gestionarea fluxurilor de refugiați și migranți. Raportor este doamna Vergia. Discutăm acum raportul acesteia și decizia termenul de depunere a amendamentelor. O mică introducere înainte de a-i da cuvântul colegei noastre. La data de 7 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare pentru stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu statele terțe sub Agenda Europeană pentru Migrație. Comunicarea a fost prezentată la LIBE la data de 15 iunie 2016. Comisia FED și DEVE au decis să uh, Uh, aibă un uh, raport comun în propria inițiativă cu subiectul refugiați și imigranți și rolul pe care îl are acțiunea externă UE. Coordonatorii LIBE, la data de 11 iulie, au uh, decis să dea acest raport grupului GUE și au numit-o pe doamna marie cristin Vergea ca raportor pentru acest aviz. Și acum îi dau cuvântul doamnei Vergea să ne prezinte proiectul de aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această introducere. Voi adăuga un element acesteia. Eu La subcomisia DROA am un alt raport care trebuie să fie adoptat săptămâna viitoare în ceea ce privește migrația și drepturile omului în țările terțe. Cred că aceste subiecte trebuie să se reunească și Ați menționat și raportul AFED-DEVE, raportul dom- doamnei Valenciano și domnului Diaz de Mera. Există multe convergențe între aceste rapoarte. Raportul care va fi trimis spre sesiunea plenară săptămâna viitoare și raportul AFED-DEVE, care are la care noi avem un aviz. un aviz într-un spațiu atât de restrins, restrâns de, e destul de greu de făcut. Există aceste limitări. Îmi cer scuze de la raportorii din umbră, când ne-am întâlnit le-am explicat care e situația. lipsește puțină nuanță din acest proiect de care trebuie să ne ocupăm acum, însă eu cred că am reușit să mă axez pe punctele principale și am reușit să mă concentrez pe tot ce ține de competența libe și îngrijorările pe care le avem noi în ceea ce privește evoluția politicii europene pe subiect. Vă voi face o prezentare scurtă a raportului. Primul punct constată situația actuală. 65 de milioane 65,3 milioane de persoane dezrădăcinate. Am ales acest termen dezrădăcinat tocmai din cauza faptului că acest termen e folosit de înaltul comisariat, comisariat ONU pentru persoane refugiate, acest termen e folosit pentru persoanele depla- pentru persoanele deplasate, așa că am folosit acest termen pentru a exprima solidaritatea pe care trebuie să o avem față de aceste persoane care sunt obligate să se deplaseze din cauza conflictelor, din cauza încălcării drepturilor omului și așa mai departe. Aceste state terțe au de-a face cu niște provocări extraordinare în raport am reluat tot ce spunem noi pe acest subiect, în ceea ce privește căile sigure și legale pentru migrați și refugiați, programele de relocare, de vize umanitare, apoi îngrijorări legate de evoluția politicii externe, mai ales în ceea ce privește țările sigure, apoi acei migranți care sunt trimiși în în niște țări în care nu există legislație în ceea ce privește migrația, drepturile migranților și nu există legislație nici în ceea ce privește dreptul de azil. Și apoi este o necesitate de a evalua tot ceea ce se întâmplă în materie de fonduri utilizate la aceste politici. Le-am trimis aceste informații raportorilor din umbră. Îmi doresc să mai nuanțăm puțin o parte din aspecte. Aș mai vrea să adăugăm ceva ce mi se pare foarte important și cred că raportorii din umbră sunt de acord. Ceva în legătură cu în legătură cu apatrizii și chestiunea legată de aceștia. Apoi, persoanele vulnerabile. Din nou, un lucru foarte important pentru o parte dintre raportorii din umbră. Însă această parte va apărea în amendamente, mai ales necesitatea de a oferi protecție, în primul rând, femeilor, copiilor și minorilor neacompaniați. În linii mari, cam asta am avut de spus, domnule președinte, și aștept acum comentariile colegilor cu atenție și cu interes, astfel încât să pot depune, să pot face acest raport. Vă mulțumim, doamnă Vergia. Și dăm acum cuvântul colegilor. Domnul Dupre are cuvântul. Domnule președinte, nu vorbesc în numele meu, ci îl înlocuiesc pe colegul meu lui Michel, care e raportor din umbră pe acest raport, așa că voi citi textul pe care l-a pregătit. Îi mulțumesc doamnei Vergia pentru acest proiect de aviz. Raportul Parlamentului vine la momentul potrivit. Avem declarația de la New York și comunicarea Comisiei din luna iunie anului trecut, prin care se stabilește un nou cadru de parteneriat cu statele terțe. Acestea sunt niște semnale politice în fața cărora Parlamentul nostru trebuie să ia o poziție. Avizul liber cred că va veni cu o plus valoare la acest raport. Aș dori să insist din nou pe instaurarea și consolidarea unor căi legale de migrație. Acestea trebuie să fie un element esențial din acțiunea noastră exterioară în ceea ce privește migrația. Poziția Parlamentului în acest sens a fost deja exprimată în mai multe rânduri, însă trebuie ca acum aceasta să devină realitate în cadrul uh, relațiilor noastre viitoare cu statele terțe. Relocarea trebuie să fie dezvoltată în avans, nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivel mondial. Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu și să aibă un rol important față de restul comunității internaționale. Pe scurt, mai sunt și alte elemente de competența comisiei noastre care ar trebui să fie abordate în acest proiect de aviz. Mă gândesc în primul rând la uh, readmisie, returnare, la cooperarea cu statele terțe în lupta împotriva traficanților de ființe umane. Acestea sunt cele pe care domnul lui Michel le-ar fi spus dacă ar fi fost prezent acum în sală, domnule președinte. Mulțumim, doamna Cristin Bonafoa. Mulțumesc și eu mă alătur mulțumirilor adresate doamnei raportor și eu țin să te felicit pentru acest proiect de aviz, pentru că acest text abordează într-un mod foarte complet diferitele aspecte legate de rolul acțiunii externe al UE pe azil și migrație. Grupul socialiștilor și democraților e de acord cu constatările făcute și cu recomandările care apar aici. Trebuie să ne concentrăm pe efectele pe care le au politicile noastre asupra drepturilor refugiaților și migranților. Abordarea Uniunii Europene în acest subiect trebuie să se bazeze pe drepturile omului și respectarea dreptului internațional, ceva ce nu e de negociat. Uniunea Europeană va fi mai credibilă în cooperarea sa cu statele terțe. Așa că e important ca, toat, ca politica internă și politica externă să aibă o anumită coerență și, în același timp, totul bazat pe drepturile omului. Nu trebuie să avem o abordare bazată doar pe securitate, pe returnare în cazul migrației sau pe gestionarea frontierelor. Nu putem să trimitem persoanele înapoi în niște state în care nu pot fi primite în securitate. Cum spunea și doamna raportor, și noi re repetăm faptul că Uniunea Europeană are obligația de a asigura niște căi sigure pentru migranți și importante sunt aici și relocarea, vizele umanitare, migrația legală, posibilitățile de formare profesională și politica vizelor în general. Aș insista aici pe nevoia de armonizare. Armonizare mai ales în ceea ce privește oferirea de vize umanitare. Trebuie să insistăm și pe alte aspecte în cooperarea cu statele terțe, cum ar fi promovarea democrației, statul de drept și respectul respectarea drepturilor fundamentale, educația, formarea, ocuparea și ajutorul pentru integrare. Voi depune amendamente care vor merge în aceeași direcție cu raportul acesta. Voi discuta și despre situația persoanelor vulnerabile, printre care femeile, copiii și persoane, persoanele LGBTI. Acestea sunt cele mai amenințate de abuzuri și violențe pe calea pe care urmează pe calea migratorie. Așa că trebuie să se țină cont în politica de migrație și de, și de dimensiunea de gen, așa cum am făcut în raportul pe care l-am votat primăvara trecută. Oricum, există lucruri pe care voi reveni în amendamente. Parlamentul trebuie să își exercite controlul democratic în încheierea de, de acorduri între Parlament și statele terțe. Apoi, noua agenție pentru frontiere trebuie să se bucure de toată atenția noastră. Îi mulțumesc, domnului raportor, pentru acest text și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe acest subiect foarte important. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Winberg are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru aceste informații. S-a menționat această situație, există 65,3 milioane de persoane refugiate acum. Cred că trebuie să ne gândim cum putem să îi ajutăm pe toți acești oameni. Nu îi ajutăm lăsându-i să vină în Europa. Franz Timmermans ne spunea că cei care vin în Europa sunt um, marea majoritate dintre ei migranți economici. Migranți economici care folosesc resursele care ar trebui să ajungă la adevărații refugiați. Aș avea o întrebare legată de această propunere. Am mai adresat-o de multe ori. Căi sigure pentru migranți și refugiați. Astăzi avem la dispoziție un sistem de împărțire a cotelor statele membre au dificultăți. Jumătate din statele membre nu respectă recomandările făcute legate de cotele pentru refugiați. Și de aceea îmi pun următoarea întrebare. Cum pot fi acordate acum vize umanitare? Cum pot fi acestea reglementate în state terțe? Sau cum trebuie să fie acestea împărțite? Există un plafon superior pentru asemenea vize umanitare? Aceasta ar fi o întrebare din partea mea. Și apoi nu am înțeles propunerea foarte bine în acest sens în ceea ce privește um, trimiterea înapoi. Suedia a primit foarte mulți migranți anul trecut. Și avem mii de migranți care ar trebui să fie trimiși înapoi. Nu au niciun motiv să rămână în Suedia. Și ni, s-a și ni s-a spus că Uniunea Europeană ar trebui să ne ajute în acest sens. Noi nu avem mijloacele necesare astfel încât să o facem. 50.000 de oameni sunt în această situație, însă noi, avem, noi nu avem mijloace financiare să ne ocupăm de ei. Ce face Uniunea Europeană să ne ajute? Și încă o întrebare legată de refugiații climatici. Ați putea să ne explicați mai bine, să ne definiți mai bine? Mulțumesc! Doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Marie Cristin, pentru sugestiile făcute. Aș dori să le mai analizez puțin. Cred că la punctul 4 ar trebui să mergem mai departe și după căi sigure și legale pentru migrați și refugiați să continuăm cu încet, uh, oprind astfel traficul cu ființe umane. Apoi la punctul 8 aș dori să mai spunem că cerem informații actualizate uh, în legătură cu drepturile persoanelor, mai ales în cazul femeilor, copiilor, persoanelor cu disabilități și persoanele LGBTI în statele de origine ale solicitanților de azil, incluzând aici și acele țări care sunt considerate a fi sigure și aș avea un 8A și apoi B unde să cerem comisiei să coopereze îndreaproape cu ONG-urile și cu experții care lucrează în țările de origine ale solicitanților de azil, astfel încât să fie găsite cele mai bune căi posibile de acordare de ajutor persoanelor și grupurilor sociale aflate în situațiile cele mai vulnerabile. Și B. Cerem comisiei să implice ONG-urile și experții din țările de origine ale solicitanților de azil, astfel încât să fie găsite cele mai bune me- mecanisme de uh, evitare a conflictelor și instrumentele în acest sens. Și, bineînțeles, voi depune și eu amendamente la această rezoluție. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum Jean Lambert, înainte să dăm din nou cuvântul raportoarei. Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc lui Cristin pentru acest aviz și sunt de acord cu cele spuse de o parte din colegii mei, mai ales în ceea ce privește căile legale. Bineînțeles că numărul acestor acorduri semnate sunt tot mai importante. Am văzut acordul cu Turcia, cu Afganistan, însă aici nu e foarte clar care e temeiul juridic și Parlamentul nu a fost inclus. Cu toate acestea, asemenea acorduri au uh, implicații foarte importante, mai ales în ceea ce privește returnarea. În ceea ce privește readmisia, Parlamentul este foarte implicat. Așa că eu cred că trebuie să fim foarte atenți la asemenea aspecte. În ceea ce privește contextul extins, cred că există o îngrijorare îngrijorare în creștere în ceea ce privește uh, această acordare de prioritate migrației și nu dezvoltării durabile. Oamenii vorbesc despre cauzele migrației. Și o cauză e că unii pun, vor pur și simplu să meargă altundeva unde să câștige mai mulți bani, cum fac și europenii atunci când se deplasează din țările de origine. Uh, Apoi, acum, în ceea ce privește angajamentele pe care le avem pentru dezvoltarea durabilă, guvernanța, statul de drept, dacă unul din obiectivele noastre e să reducem sau să dezmembrăm traficul de ființe umane, atunci trebuie să ne asigurăm că statul de drept există în țara de origine, că măsurile sunt eficiente acolo. Banii trebuie să nu ajungă la asemenea activități. Măsuri pe termen scurt, ar, cum ar fi să prevenim aceste fluxuri migratoare, cred că sunt contraproductive, pentru că nu reușim să acționăm cum ar trebui. Apoi, cred că trebuie să știm și care sunt efectele returnărilor într-un context global. Mă gândesc aici la Afganistan. Pakistanul acum și-a luat angajamentul să returneze peste un milion de refugiați afgani, Iranul care dorește să returneze refugiați. Dacă și noi facem același lucru, atunci va exista un efect destabilizator asupra Afganistanului și un fapt pe care trebuie să-l recunoaștem. Așa că trebuie să ne asigurăm că noi venim cu o soluție toți în țara de origine și că nu înrăutățim și mai tare situația. Dacă o luăm pe această cale, dacă, mai ales în cazul unor țări ca Afganistanul, atunci trebuie să vedem cum este pregătită returnarea, cum sunt pregătite măsurile de reintegrare pe teren. Pentru că dacă nu, pur și simplu îi aruncăm pe oameni în mijlocul Kabulului și apoi ne așteptăm să se întâmple ceva acolo. Asemenea, măsuri sunt foarte importante, mai ales dacă vedem că unele țări țări vor acum să returneze oameni tineri care nu, au niciun, nu prea au niciun fel de legătură cu țara de origine, nici măcar nu au abilitățile lingvistice de care aveau nevo- ar avea nevoie. Se aplică acest lucru și tinerilor bărbați. Înțeleg îngrijorările pe care le avem pentru grupurile vulnerabile, însă nu cred că ar trebui să îi lăsăm pe tinerii bărbați în afară. Legat de țara, sigură, de țara de origine sigură, am discutat despre acest subiect și ce ne așteaptă din punct de vedere juridic, însă trebuie în același timp să ne asigurăm că există această dimensiune a politicii externe. Când analizăm țările de origine sigure, atunci trebuie să le analizăm propriile merite și să nu urmăm agenda pentru politică externă. Apoi trimiterea la refugiații climatici e ceva la ce va trebui să ne întoarcem. Și cred că ar trebui să menționăm și ceea ce facem noi pentru a promova alte țări care se ocupă de o relocare organizată ca parte a întregului sistem și a ceea ce facem noi. Cred că e o bază foarte bună acest document și voi depune amendamente care să meargă în acest sens și cu siguranță vom ajunge să avem ceva important pentru comisiile noastre. Mulțumesc! Mulțumim! Gen, e un aviz pentru comisia noastră, dar văd că e un, uh, o dezbatere foarte importantă. Înainte de a da cuvântul raportoare din nou, vreau să urez bun venit uh, unui grup de vizitatori uh, care au uh, venit alături de noi la invitația colegii noastre Natalie Grisbeș, uh, Institutul Național de Studii Înalte pentru Securitate și Justiție. Vă urăm o venit! I was just about to give the floor to Mary Christine. Bun. <laughs> nu este vorba de o comisie franceză, dar totuși uh, au intervenit mulți colegi din Franța Însă, ca să stric această tendință francofonă, dau cuvântul Comisiei înainte de a vorbi uh, Marie Cristine, Cum, uh, cum preferă uh, autoarea avizului? O scurtă intervenție din partea Comisiei. Vă rog. Oui, Monsieur le Président, très, euh, très rapidement. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Vreau să reacționez în numele Comisiei în legătură cu anumite puncte la care s-au referit uh, membrii Comisiei dumneavoastră. Mai întâi, în ce privește traseele legale pentru migranți și persoanele care au nevoie de protecție, vreau să vă reamintesc faptul că în luna iulie acestui an Comisia a făcut o propunere pentru un cadru de uh, relocare, uh, propunere discutată în acest moment și care prevede înființarea unui cadru permanent care să ofere căi legale de acces în Uniunea Europeană pentru persoanele care uh, au nevoie de protecție. Credem că e vorba de un exemplu care ne arată că Uniunea își asumă responsabilitățile și dă dovadă de solidaritate cu cetățenii uh, țărilor terțe care se află în situație de pericol uh, și de stres. În ce privește mai apoi uh, observațiile privitoare la necesitatea de a ne preocupa de reintegrare, uh, să știți că ce privește, în cadrul fondurilor fiduciare, fondurilor fiduciare pentru, uh, fondurilor fiduciare pentru Africa mai ales, noi pregătim niște trasee de returnare care privește și reincluderea și vom lansa în viitor niște programe în acest sens, pentru că uh, persoanele acestea care din punct de vedere legal nu pot rămâne în, în Uniunea Europeană, aceste persoane, spuneam, nu doar să se întoarcă în țara de origine, dar să se întoarcă cu un pachet de reintegrare care dorim să fie durabil, adică să aibă într-adevăr efecte la fața locului. Uh, și încă ceva în ce privește Uh, îngrijorările pe care le-am auzit în legătură cu soarta persoanelor uh, returnate fac referire, dacă îmi permiteți, la declarația Uniunea Europeană-Turcia și vreau să asigur membrii Parlamentului European că, așa cum uh, în mod constant ne arată rapoartele publicate în legătură cu punerea în aplicare a acestei declarații, Turcia a luat toate măsurile necesare pentru ca persoanele care se reîntorc în Turcia să beneficieze de protecția necesară. Aș mai reaminti că, în conformitate cu directiva privitoare la procedurile de azil, conceptul de țară terță sigură se aplică doar dacă există niște reguli naționale care permit uh, o examinare individuală a cererilor de azil și o examinare individuală care să permită să determinăm dacă țara terță în care se face returnarea e considerată ca fiind sigură pentru fiecare candidat. Deci rezultă că fiecare candidat are dreptul de a contesta, de a ataca aplicarea acestui concept dacă consideră că țara terță respectivă nu este una sigură. De altfel, asta se și întâmplă la ora actuală în hotspoturile de pe insulele grecești. De migranți și cei care solicită protecție internațională utilizează dreptul despre care vorbeam, drept care este pus în aplicare în fiecare zi. Mulțumesc! Thank you very much. And Mulțumesc acum în încheiere. Dau din nou cuvântul doamnei uh, Vergea, raportoarea. Mulțumesc și nu regret că am așteptat uh, răspunsul comisiei înainte de a lua cuvântul. Nu știu dacă ați ascultat uh, ce au spus cei care au luat cuvântul. obișnuiesc să spun lucrurile verde în față. Mă scuzați. Nu știu dacă ne poate asigura un discurs de genul limbă de lemn. E un discurs pur juridic, cel pe care l-am auzit și nu poate răspunde preocupărilor pe care numeroși dintre noi le-au exprimat în legătură cu un număr de elemente. Când uh, aud uh, că în fiecare zi se pune în aplicare reintegrarea și returnarea în în niște țări și ni se spune că se aplică toate măsurile de securitate, poate că nu vorbim despre aceleași persoane, poate că nu citim aceleași rapoarte ale unor ONG-uri care sunt îngrijorate de modul în care se aplică unele politici ale noastre. Și, în general, mai întâi vreau să mulțumesc celor care au luat cuvântul. Cred că Trebuie să fim atenți, poate e un element pe care n-am insistat destul, uh, manipularea cifrelor, pentru că uh, cu cifrele se poate spune orice și sunt realități, da, 65 de milioane de refugiați și persoane strămutate, dar 85% dintre ei sunt strămutați și deplasați în țări în curs de dezvoltare. Și cred că raportul acesta se referă la uh, politicile externe ale Uniunii Europene. Deci, trebuie să facem rapoarte despre asta și ar fi important să precizăm bine la ce se referă aceste cifre. Deși uh, s-au făcut rapoarte în acest sens în ce privește politica externă, reamintesc că agenda europeană pentru migrație prezentată de Comisie are un punct privitor la căile legale de migrație care nu vorbește doar de uh, relocare, dar pentru moment n-am prea văzut mai lucru ce privește acest punct cu celelalte texte, e bine, avem și texte, cum spuneam eh, ieri, domnule președinte, parcă nici nu mai știu exact eh, unde să găsesc aceste texte, că sunt eh, primesc o fel de puncte de vedere diferite, dar de fapt despre același lucru până la urmă. S-au spus și raportorii în umbră și diferiți colegi care au intervenit. Deci căile legale pentru migranți și refugiați, subliniez migranți și refugiați, nu se pot limita la un program de uh, relocare. Numărul de sosiri legale în Uniunea Europeană, vă atrag atenția, este în scădere la ora actuală. Imigrația economică este în scădere. Vorbeam de 1,7 milioane acum 4 ani și acum vorbim de 1,4 milioane. Și dacă vedem uh, ce spun uh, rapoartele prezentate de organisme destul de serioase, cum ar fi Banca Mondială sau OCDE-ul, toată lumea spune cumva că Uniunea Europeană eh, pur și simplu nu își dă seama ce provocări economice și democratice îi stau în față. Cred că mai sunt multe de făcut până cu Comisia și cred că e o îngrijorare pe care mi-a auzit-o la unii dintre dumneavoastră. Chestiunea mobilizării tuturor politicilor externe ale Uniunii pentru a lupta împotriva cauzelor care stau la baza migrației reprezintă un element esențial pentru că, în practică, de fapt, vedem că Parlamentul European este uh, tot mai mult uh, lăsat deoparte când e vorba de aceste politici. Am citit în diare dimineața că a avut loc un summit al miniștrilor de interne din UE uh, și Africa ieri. Am citit asta în presă și cred că atunci când miniștrii de interne se întâlnesc, totuși uh, e și de competența Comisiei noastre și avem și noi un cuvânt de spus aici. Și aș uh, atrage atenția tuturor asupra faptului că e vorba de un aviz liber AFET, e, Comisia AFET e foarte atentă la ce se întâmplă, deci să ne concentrăm asupra competențelor Comisiei Libe, asupra punctelor importante pentru Comisia Libe, ca să venim bine, cu plus valoare. Cred că domnul prea a spus asta transmițând mesajul domnului Michel. Uh, ca să aducem într-adevăr raportul la acest raport de competența afect și DEVE. Ne îngrijorează uh, multe elemente, s-a vorbit uh, aici uh, exhaustiv despre ele și sper că vom încerca să conlucrăm foarte bine. Luni o să încerc să vă trimit primele amendamente și să avem apoi destul de rapid și o reuniune cu raportorii din umbră ca să emitem avizul la termen. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. The deadline is the 20... Mulțumesc, termenul este 20 octombrie, ca să precizăm. Și v-ați referit și la un summit al ministrilor de interne. Mâine este reuniunea CP. La asta v-ați referit. Va fi prezidată de lui... Nu, nu la asta v-ați referit. În fine, bun, nu vreau să prelungim discuția. E vorba de altă reuniune. Doamna Verjan, nu e reuniunea ACP, era vorba de altă reuniune. Președintele, bun, oricum vor, să, vor participa și niște miniștri la reuniunea ACP. În fine, mulțumim. Dragi colegi, haideți să trecem uh, la punctul următor. Mulțumim pentru dezbatere. Punctele 24 și 25. Avem, deci, mobilizarea instrumentului de flexibilitate în vederea finanțării unor măsuri bugetare imediate pentru a face față actuale crize a migranților și a refugiaților și a crizei în materie de securitate și, apoi, punctul 25, mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017. Iată, uh, raportori de umbră sunt uh, domnul Terry și uh, mai avem un coleg uh, termenul uh, de depunere amendamentelor. Da, mai este domnul Jdehovski, care este raportorul din umbră. Și sigur, doamna Macovei se pare că încă n-a sosit. Cred că până fac eu prezentarea punctelor uh, are timp să ajungă. Bun. Nu știu, doriți să luăm în pauză de 5 minute? Doamna Covei încă n-a ajuns. Îmi pare rău, dragi colegi. Nu mi-a dus în seama. Sorry, Thomas. I uh, uh, don't, don't take it personally. Don't... Să nu e nume personal, Thomas. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Mr. Dupree, a point of order de pre punct de regulament. Haideți să facem ordine în reuniunea asta. Domnule președinte, nu vreau să fac eu muncă doamnei Macovei, dar sunt și eu membru al Comisiei pentru Bugete și pot explica eu despre ce e vorba și care ar fi avizul nostru. E simplu. Profit și o să plec mai repede, că în fine sunt uh, raportor de umbră și la grupul ALDE, am multe lucruri pe agenda. Deci e vorba de regimul cadrului financiar multianual stabilit pe termen de șapte ani și stabilește plafonul cheltuielor autorizate în diferitele rubrici bugetare, rubricul 1A, 1B, 2. Agricultură. 3. Securitate și justiție. Noi, sigur, com, com, ținem de competența rubricii 3. Plafoanele pentru angajamente. Bine, iată că sosește doamna Macovei. Așadar, nu, încheie explicația tehnică, totuși. Deci, președinte, da, e poezie bugetară ce faceți, vă rog, vă ascultăm. Plafonul a fost fixat într-o perioadă în care nu se prevedea criză, o criză migratoare de așa amploare. Plafonul au fost fixate și trebuie unanimitatea Consiliului ca să, să fie depășite și nu există unanimitatea Consiliului pentru a uh, spori aceste plafoane care nu pot fi revizuite decât uh, cu uh, revizuirea CFM și Consiliul de Ministri nu dorește să se depășească aceste plafoane. Însă, datorită acțiunii hotărâte a Parlamentului European, uh, avem uh, și anumitele uh, instrumente de flexibilitate. Sunt mai multe dintre ele, două, despre două vorbim aici, instrumentul de flexibilitate și marja de rezervă care ne permit să mobilizăm uh, Uh, sume și în ce privește angajamente, cât și, în și cât și în ce privește plățile uh, peste plafane, E mai, uh, e mai clar pentru angajamente. Ce se propune aici și Comisia pentru Bugete vrea hotărât și ne cere să susținem și noi e că e necesar să utilizăm aceste două instrumente ca să existe mai multe mijloace financiare la dispoziția rubricii 3, adică mai ales gestionarea crizei umanitare și migratorii, care trebuie să-i facem față. Deci, insist și eu să susțină colegii raportul doamnei Macovei. Aș aduce și eu un amendament aici, că există un... Uh, un fel de uh, o notă britanică Cred că o notă aici nu e foarte satisfăcătoare. Întotdeauna britanicii dau dovadă de rezervă. Mai bine să salutăm uh, că trebuie mijloace suplimentare și să subliniem că e nevoie de mijloace suplimentare, că e vorba de o criză umanitară. Raportul doamnei Macovei e excelent și cer Comisiei să adopte fără rezerve mobilizarea instrumentului de flexibilitate și uh, rezerva de uh, marja de rezervă. Mulțumesc. Gerard, Gerard, before you go, just... Mulțumesc, Gerard. Înainte de a pleca. În comisia asta mulți britanici se exprimă așa eufemistic și vreau să spun că contribuția ta e foarte bună. Suntem rocoși că ești membru al comisiei noastre, interfață între buget și le spun asta întotdeauna. Iată, cu această explicație a, a reușit să ajungă și doamna Macovești. Mulțumim, știm că trebuie să pleci, deci îți mulțumim că ți-ai adus contribuția, din nou ne-ai ajutat. E de apreciat și vă mulțumim. Acum, doamna Macovei, tocmai introduceam acest punct, dar vă rog, vă rog, continuați, luați cuvântul, faceți prezentarea, mă rog, s-a expirat deja domnul de pre, dar vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, Chair. Um... În 2014, când uh, a fost adoptat actualul cadru financiar multianual <clears throat> nimeni nu a anticipat impactul financiar al crizelor de acum în materie de securitate internă, de refugiați, de migrație. Instrumentul de flexibilitate ne asigură 530 de milioane de euro în plus pentru a face față acestor crize. Însă trebuie, ținem, trebuie să ținem seama de următoarele. Această sumă reprezintă cuantumul maxim care poate fi mobilizat prin acest instrument în 2017 în conformitate cu normele în vigoare. În al doilea rând, în anii următori, chiar și în cazul mobilizării totalității fondurilor asigurate de acest instrument la rubrica 3, Securitate și cetățenie, resursele financiare disponibile nu vor fi suficiente pentru a răspunde nevoilor crescute. Prin urmare, numărul 3. De unde luăm acești bani? Niciun buget nu este o fântână fără fund. Dacă vrem să dublăm cuantumurile anuale care pot fi mobilizate prin instrument, plus rezerva pentru ajutoare de urgență, rog Comisia să precizeze sursa din care va fi asigurată această finanțare. Asta în interesul stabilității și predictibilității bugetare. Uh, cât despre utilizarea banilor, sunt uh, esențiale următoarele. 1. Instrumentul de flexibilitate trebuie folosit în conformitate cu scopul în care a fost creat și anume pentru cheltuieli, dar clar identificate uh, și cheltuieli care nu pot fi acoperite de alte resurse bugetare ale Uniunii. Întâi trebuie să ne uităm foarte bine la ceea ce avem și să folosim ceea ce avem. Uh, în al doilea rând, nevoile sunt în continuă creștere în contextul crizei uh, și fac apel la o maximă responsabilitate atunci când vine vorba de repartizarea și cheltuirea acestor bani fondurile trebuie să fie repartizate echitabil transparent în funcție de priorități și cheltuite iarăși transparent responsabil și judicios. mulțumesc. Thank you very much. Um, we have a number of colleagues. Um... Mulțumim. Văd că e un număr de raportor din umbră care dorește să ia, cu, dorește să ia cuvântul, Thomas uh, Dehovski. Cine? Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Mă dezamăgește când văd că nu asistă multă lume la această dezbatere. Au și plecat unii colegi. În fine, totuși bugetul uh, e <laughs> Păi, e foarte dificil de alcătuit. E ca mersul pe sârmă. E dificil, că știm exact care e cadrul, dar e dificil de rezolvat, de rezolvat uh, situații neprevăzute, ca situația în care ne aflăm acum în Europa, cu uh, migrația și uh, tot ce ține de securitate. Criza migranților a început încă de acum câțiva ani însă impactul său se face simțit acum. Și impactul asupra planificării financiare este clar. Bugetul pentru 2017 nu face excepție. Aceste două propuneri ale Comisiei pentru a mobiliza instrumentul de flexibilitate pentru a găsi finanțare pentru rezolvarea crizei migrației și mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute, le susținem, sau grupul PP le susține. Ce am auzit noi de la început din partea colegului de pre, e foarte corect și susțin asta. Este corect, într-adevăr, ce s-a spus. Noi uh, facem mari eforturi, uh, problemele sunt cauzate de lipsa de flexibilitate, avem rubricile 2 și 5 acum și trebuie să le utilizăm pentru că Uniunea Europeană are mari probleme, pentru că la rubrica 3 am atins plafonul maxim. Și atunci trebuie să vedem cum facem. Fără instrumentul de flexibilitate, nici măcar nu am putea să finanțăm uh, toate uh, măsurile necesare pentru a rezista la criza migrației. Acum Comisia a făcut uh, propunere și pentru paza de coastă și paza de frontiere, dar asta fără a aloca resurse suplimentare. Asta ar însemna că lucrurile astea rămân doar pe hârtie ar fi uh, <laughs> ceva ce ar funcționa doar într-o realitate virtuală, nu în lumea reală. Cele 530 de milioane de euro vor, vor fi foarte, vor reprezenta o sumă foarte importantă pe viitor și cu ocazia revizuirii cadrului financiar multianual trebuie să preîntâmpinăm apariția unei situații atât de periculoase pe viitor, să nu eliminăm aceste fonduri am uh, două mesaje din partea PPE de transmis uh, doamnei Macovei. Și anume că propunerea are un caracter foarte tehnic, însă totuși trebuie să menționez două priorități ale PPE-ului pe care de fapt le repet de ani de zile. Aș dori să spun că propunerea doamnei Macovei este o propunere foarte echilibrată, care se bucură de susținerea noastră. Însă există două comentarii pe care le-am face în continuare, și anume, finanțarea Europol, trebuie să consolidăm poziția Europol și, de asemenea, corpul de pază de coastă și pază de frontieră nou creat trebuie consolidat. Și apoi uh, Comisia Europeană a făcut o propunere recentă în zona securității și a migrației și asta trebuie finanțată. Și apoi, al doilea punct, o distribuție echitabilă a priorităților financiare. Deja Monica a menționat acest lucru și trebuie să ne asigurăm că avem uh, transparență, avem uh, responsabilitate și finanțare rezonabilă, cheltuieli uh, făcute în mod înțelept. Am spus același lucru și la o reuniune a Comisiei Cont. E absolut esențial ca instrumentele finanțare să Uh, fie utilizate în mod transparent și mai transparent. E imposibil să facem, ca să spun așa, cumpărături de ultim moment și apoi să uh, spunem că sunt probleme pentru că nu s-au distribuit banii pentru o perioadă mai lungă de timp. Acum Uh, avem o situație de termen scurt și trebuie ca dintr-o dată să utilizăm banii pe termen scurt și să utilizăm mai multe proiecte în acest sens. Before I go to and D shadow on it, um, you, you made the point a couple of times that the members work on the trecem la raportarea socialiștilor și democraților. Uh, apreciem foarte mult munca dumneavoastră pe aceste aspecte legate de buget, care sunt extrem de complexe și dificile. Uh, Trecem acum la doamna Țipăl, care înlocuiește pe raportul din umbra socialiștilor și democraților. Aveți cuvânt. Aveți cuvântul. Da, din păcate, raportoarea din umbră Daniela Bioti nu, Daniele Bioti nu poate să fie prezent, așa voi, așadar voi citi mesajul său. În primul rând, eh, mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul său de, de raport. Din punct de vedere tehnic, socialiștii și democrații nu au comentarii majore pe acest aviz. Salutăm creșterea rubricii 3 din buget și ne bucurăm că propunerea de a utiliza uh, instrumentul de flexibilitate uh, până la uh, marja maximă disponibilă. Asemenea, ne asigurăm că răspunsul la provocările migrației vor rămâne și în 2017 la același nivel ca și în 2016, însă um, instrumentul de flexibilitate și marja uh, de urgență nu sunt uh, suficiente. Marja pentru situații neprevăzute. Statele membre care sunt cele mai vizate vor rămâne sub presiuni uh, foarte mari din punct de vedere al migrației. Uh, schimbarea CFM merge în direcția uh, cea bună, ar adaugă 3,9 miliarde pune pentru migrație, Mm, adaugă 2,55 de miliarde pentru pază de coastă și uh, peste 4 miliarde pentru acțiuni în Africa. Uh, venirea migranților nu se va opri în viitorul apropiat și răspunsul va, ar trebui, trebuie să fie structural. Sperăm că în următorul CFM 2020-2027 va reflecta aceste aspecte cu instrumente potrivite. Un, alt, un ultim comentariu de natură politică. Nu vedem o criză actuală de securitate și de migrație. Este o provocare care trebuie să-i facă față Europa și nu trebuie să asociem migrația și securitatea în acest fel. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Birgit. Mai dorește altcineva să intervină? înainte de a da cuvântul raportorului, Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Come prima cosa la relazione. Primul rând mulțumesc, doamne raportare, și uh, privesc favorabil propunerea uh, Comisiei de a mobiliza dublul instrument de flexibilitate și uh, instrumentul pentru situații neprevăzute pentru a da dovadă de mai, maj, de mai multă flexibilitate și inteligență atunci când ne ocupăm de problemele legate de migranți și de solicitanți de azil. În același timp, și asta se va reflecta în amendamentele mele, în același timp consider că finanțarea Uniunii în favoarea găzduirii și integrării migranților și solicitanților de azil ar trebui să sporească uh, pentru că acum văd că uh, se acordă prioritate aproape absolută măsurilor de control de frontieră și siguranță, care sunt foarte costisitoare, plus că sunt discutabile din punct de vedere al eticii publice în ce privește detenția cu caracter administrativ. Sunt măsuri care, în plus, nu și-au dovedit eficiența și care prea adesea contravin drepturilor migranților. În amendamentele mele doresc să invit Comisia să aloce resurse suplimentare în mod prioritar uh, față de acțiunile specifice destinate statelor membre care uh, întreprind acțiuni pentru primire și mai ales uh, consider că este urgent să ieșim din logica aceasta de urgență și să intrăm într-o logică a unor măsuri structurale și de acțiuni uh, pentru a fi integranți, integrați migranții și solicitanții de azil. Mulțumesc. Thank you, Barbara. Um... Mulțumesc, Barbara. Ne întoarcem la doamna Macovei. Thank you. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor și vom continua să lucrăm pe aceste două instrumente pentru că trecem acum la următorul, vreau să spun că voi ține cont de toate aceste opinii exprimate și vă mulțumesc uh, foarte mult. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 21 octombrie la ora 12. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la punctul 26, uh, un raport din partea trialogului, consolidarea controlelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe. Raportarea ne va spune rezultatul negocierilor din 11 octombrie. Trebuie să fim cu toții conștienți că acest uh, dosar aparține unui pachet de propunere ale Comisiei uh, și este dedicat uh, identificării luptătorilor care merg să lupte alături de Daesh și pentru a împiedica atacuri, noi atacuri asupra cetățenilor europeni. Aveți cuvântul din nou, doamna Macovei, pentru a ne spune ce, se, ce s-a mai întâmplat la trilog. Ah, mulțumesc. După cum uh, a explicat și președintele Comisiei, uh, această propunere este un răspuns țintit și specific la creșterea alarmantă a amenințărilor teroriste în Europa, în special din cauza fenomenului pe care acum îl numim luptătorii străini, foreign fighters. Propunerea actuală permite detectarea celor rezidenți sau cetățeni europeni care sunt înregimentați de Daesh. Introducem obligația pentru statele membre de a efectua controale sistematice prin consultarea bazelor de date relevante, în principal SIS, uh, Sistemul de Informații Schengen, atât asupra tuturor persoanelor, uh, cetățeni UE și non-UE, atunci când traversează frontierele externe. Sper că suntem cu toții de acord că securitatea Europei și a cetățenilor este o prioritate absolută. Uh, cu toate acestea, trebuie să vă informez uh, deocamdată încă cu părere de rău, dar sper să uh, am și un alt uh, și să am un prilej în care să-mi exprim părerile de bine, că nu am ajuns încă la un acord cu privire la acest raport, deși a fost adoptat de Comisie în iunie 2016. Și ieri am avut un trialog se schimbă propuneri. Uh, sperăm totuși ca până la sfârșitul anului uh, să avem finalizat trialogul. Sunt două subiecte foarte controversate. Primul, motivele pentru derogare de la regula verificărilor sistematice și efectuarea unor controale țintite. Propunerea Comisiei indică drept unică posibilitate de a deroga de la regula verificărilor sistematice uh, numai situația când există un impact disproporționat asupra fluidității traficului. Consiliul susține această propunere. Textul adoptat de noi în LIBE permite statelor membre să recurgă la verificări țintite ori de câte ori consideră că aceste controale uh, sistematice au un impact disproporționat, în general din diverse motive, deci face o listă deschisă. Uh, al doilea punct controversat, în strânsă legătură cu primul, se referă la tipurile de granițe unde se pot efectua aceste verificări țintite ca excepție de la regulă. Uh, propunerea Comisiei se referă la aceste derogări numai pe granița terestră și maritimă. Consiliul are aceeași abordare, cu justificarea că riscul de a lăsa potențial terorist să treacă frontiera este mult mai mare la granița aeriană. Cam 70% din trafic este la granița aeriană. Uh, și pe de altă parte infrastructura există deja pentru a permite verificări sistematice în multe dintre aeroporturi. Uh, Parlamentul a adoptat în LIBE, Comisia LIBE a adoptat un text care permite tratament egal pentru toate tipurile de graniță, adică să se facă excepții, derogări, inclusiv în, uh, în aeroporturi. În aceste două subiecte rămân punctele fierbinți de dezbatere. Pozițiile Parlamentului și Consiliului sunt diferite. După cum am spus în ultimul trialog, cel de ieri, am uh, primit o propunere de compromis din partea Consiliului pentru o perioadă de tranziție de 9 luni pentru aeroporturi, ca să se adapteze toate din punct de vedere tehnologic, uh, după care se vor efectua verificări uh, sistematice la granițele aeriene. Negociem încă cele două puncte cu Consiliul. Am reușit Uh, să găsim soluții pentru un alt punct controversat de pe agenda trialogului, consultarea bazelor de date relevante și aici Consiliul și Parlamentul au ajuns la concluzia că statele membre trebuie uh, în mod categoric să transmită informații complete, corecte, relevante și imediat către SIS, ceea ce nu este cazul în acest moment și că această bază de date trebuie consultată în primul rând, în mod special. Uh, de asemenea, am convenit că acest fapt nu exclude consultarea altor baze de date relevante, europene, naționale și internaționale, atât timp cât SIS este alimentat și utilizat uh, corespunzător. Deci aici suntem aproape de un acord, urmează să finalizăm uh, textul și în final ca raportor fac tot ce îmi stă în putință să obținem uh, un acord cât mai curând uh, dar nu ține numai de mine și cred că suntem cu toții conștienți de urgența și importanța acestui uh, dosar de aceea rog și consiliul și colegii să facem acest efort ca să terminăm până la sfârșitul acestui an și planificăm un trialog cât mai curând posibil, poate chiar în această lună. Mulțumesc! Thank you very much for that. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport. Avem doi, trei colegi care doresc să, doresc să intervină. Vreau, este un context destul de dramatic. Tocmai citeam că în Germania, 817 cetățeni s-au întors în Siria doar luna trecută. Este o, un, doar într-o lună peste 800 de cetățeni au călătorit spre Siria, deci este o propunere extrem de urgentă și actuală. Ar fi foarte util dacă am avea un răspuns din partea părților implicate. Barbara? Mulțumesc, domnule președinte. Am observat în timpul acestor negocieri că s-au înregistrat progrese, însă trebuie să pun accentul pe necesitatea de a găsi soluții consensuale cât de curând posibil. Trebuie Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor și protecția frontierelor externe. Sper așadar că alte grupuri, precum și în special grupul socialiștilor și democraților, vor ajunge la un consens satisfăcător care să ne permită să uh, înaintăm mai repede. Am negociat acest, negociem pe acest text deja de 9 luni, uh, o perioadă lungă noi vrem să susținem o soluție eficientă care să permită acestui regulament să intre în vigoare pe termen foarte rapid. ppu ul uh, este foarte dispus să uh, acționăm rapid. Vă mulțumesc, Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest uh, raport. Salut abordarea adoptată de a identifica înainte de dinainte probleme strategice pentru Parlament. De aceea este, foarte, este un aspect foarte important pentru noi să avem o marjă de manevră. S-a subliniat că dosarul este considerat foarte urgent, într-adevăr, însă acest lucru nu duce automat la concluzia că Parlamentul ar trebui să renunțe la propria sa poziție, pentru că iau notă că Consiliul este foarte inflexibil. Dacă este vorba de un dosar care este urgent, este nevoie de flexibilitate din ambele, din toate părțile și am impresia că sunt câteva puncte pe care le-am identificat, tratamentul egal al uh, frontierelor aeriene, terestre și maritime, în ce condiții pot, se pot introduce uh, verificări țintite în locul celor sistematice, am sentimentul că există anumite probleme subiacente nu este foarte clar în ce măsură statele membre folosesc acest sistem SIS și uh, actualizează informațiile, în special după atacurile de la Paris și la Bruxelles, când s-a stabilit că multe state membre pur și simplu nu introduceau informațiile sau introduceau informații insuficiente în sistemul SIS. Și am impresia că Consiliul are o atitudine destul de rigidă, motivată de dorința ca anumite state membre să oblige alte state membre care nu cooperează. Însă nu asta este atribuția noastră. Statele membre trebuie să discute între ele, să spună că ne bazăm pe dumneavoastră să introduceți informații în sistemul SIS. Trilogurile nu, nu se uh, nu au scopul de a rezolva probleme între statele membre. Trebuie să avem măsuri care să asigure securitatea cetățenilor, care să corespundă și cu principiile noastre constituționale. Am uh, semne de întrebare în legătură cu faptul că toate mm, verificările de securitate trebuie să fie sistematice și cum se potrivește acest lucru cu principiul proporționalității și de asemenea și principiul subsidiarității, pentru că reducem în mod dramatic libertatea statelor membre de a lua decizii. Și mi se pare destul de ciudat ca Parlamentul European să facă acest lucru și însă sper să avem un nou trilog uh, cu doamna raportor în curând și să ajungem la o soluție care să reflecte o soluție uh, Eh, să ajungem la o soluție care să reflecte poziția Parlamentului. Monica, dorește să intervii din nou? Angesichts der Analyse, die du gerade so viel gemacht hast, bin ich ein Conform analizei pe care tocmai ai făcut-o, eu sunt puțin uimită. Când văd ce se întâmplă, văd lucrurile puțin diferit. Cred că statele membre în acest moment iau hotărârile corecte și noi am subliniat că ne dorim acest fapt. Ne dorim să fie consolidate frontierele externe, adică să știm cine intră pe teritoriul nostru și să nu trebuiască să le tot dăm explicații cetățenilor de ce teroriști, criminali, chiar dacă au fost identificați ar fi putut să fie identificați, nu au fost identificați chiar dacă s-au identificat în anumite cazuri cu propriul lor nume. Și asta pentru că nu exista această posibilitate la frontierele externe. Când se face o verificare, de exemplu, într-un avion, atunci, acolo trebuie să existe un control sistematic nu putem spune din când în când, pe unul nu-l verific în aeroport sau lăsăm câte cinci și pe următorii 100 îi verificăm. Nu. Însă știm că pe, la frontierele terestre, și am putut vedea acest lucru, se, în, există un trafic foarte intens, zi de zi. Și în mod sistematic, pentru că există aceste frontiere externe, există oameni care sunt controlați, însă traficul nu este îngreunat. Știm, nu ne dorim să fie controle din nou, pentru că nu ne dorim ca să fie camioane care să stea cu zilele la coadă, la frontiere, nu dorim să afectăm traficul, călătoriile, bineînțeles, însă ne dorim să avem tehnicile moderne ale vremurilor moderne care să ne ajute să uh, asigurăm securitatea. Acest lucru înseamnă și verificări sistematice crescute la frontierele exterioare. Și eu îmi doresc să putem ridic, și eu îmi doresc cât de repede să ridicăm controlele de la frontierele interne. Nu ne dorim așa ceva, să avem controle sistematice interne. Însă, cu uh, aeroporturile situația e diferită pentru că sunt totdeauna externe, vin avioane de peste tot acolo, sunt niște locuri foarte delicate. Și știți ce s-a întâmplat și în Germania, cine a fost uh, identificat în Germania. Cel care a vrut să facă un atentat s-a îndreptat spre un, spre un aeroport, catastrofa ar fi putut să fie enormă. Așa că Aici trebuie din nou să discutăm cu Consiliu și trebuie să ascultăm ce ne spun și cetățenii. Nimeni nu înțelege de ce îi lăsăm pe, cetățeni, pe teror, teroriști să intre, pentru că nu există verificările făcute. Uh, nu are rost să vorbim acum despre o comparație între SIS și Eurodac, nu are nimic de a face, însă la granițele exterioare nu avem controle sistematice și atunci crește nivelul intern de neîncredere. Și astfel populiștii câștigă teren și îi fac să creadă pe oameni că prin niște frontiere, frontiere naționale, atunci, dacă acestea sunt, controlele acolo sunt reintroduse, Europa va fi din nou sigură. Nu, eu nu-mi doresc așa ceva, vreau cât de curând să uităm din nou de frontiere, îmi doresc ca cetățenii să aibă încredere și îmi doresc să existe controle sistematice la frontierele exterioare. Și sper să avem un compromis cu Consiliu să nu fie permise, să nu fie permise controle sistematice în aeroporturi. În acest moment mie mi se pare foarte periculos și ceva ce nu putem să le explicăm cetățenilor noștri. Nu vreau să începem o discuție aici. Cetățenii ne urmăresc și poate îi îngrijorează ceea ce au auzit. Vreau să clarific, aș dori să clarific o clarificare și după aceea încheiem. Am dați voie să vorbesc? O clarificare. Noi negociem pe baza poziției care a fost votată de către Parlamentul European. O poziție de compromis care nu satisface nici, nici pe dumneavoastră, nici pe mine 100% în ceea ce privește verificările sistematice sau țintite. Nu este vorba că aeropoartele vor putea să decidă, pentru că le este convenabil, să obțină o derogare de la verificările sistematice. Este interesant că singura derogație, derogare care este prevăzută acum este una care nu are nimic de a face cu securitatea, ci doar cu fluxul de trafic, ceea ce nu are sens. Noi dorim o derogare bazată pe evaluarea de risc, pe baza unor indicatori comuni care a, lucru care a fost votat de Parlament și în al doilea rând, dacă ne preocupă, și asta mă enervează foarte mult, toată lumea este preocupată de securitate, doamna Holmeier. Poate mă, mă ascultați, dar dacă statele membre ar fi preocupate în mod egal de securitate, la fel ca și Parlamentul European, și-ar face datoria și ar introduce datele în SIS și ar, s-ar asigura că baza de date este completă și folosită de toată lumea. Problema este că nu toate statele membre fac acest lucru și acum prin aceste negocieri încearcă să, pun presiune, să pună presiune una asupra, unul asupra celuilalt. Da, îi dau cuvântul acum foarte rapid doamnei Holmeier, foarte rapid, dar nu continuăm dezbaterea. Foarte pe scurt, nu putem să tot folosim aceeași poveste. Statele membre și-au dat seama între timp că trebuie să folosească SIS-ul și acelea care nu puteau. Și acum nu pot să dea înapoi după ce au înțeles acest fapt. Însă nu e o motivare pentru care să nu avem la aeroporturi verificări sistematice pentru că într-un aeroport nu putem ști când un terorist ce aeroport își va alege prin care va încerca să intre în Uniunea Europeană. Și ei pot să citească evaluarea riscului și pot să știe ce, fel, ce aeroport nu are control. Sunt niște oameni deștepți și au relații foarte bune. Doamnă Macovei? Foarte rapid și după aceea trecem mai departe. Este doar o relatare despre trilog și nu o dezbatere. Este un raport extrem de important. Doar o propoziție. No. No, you can't. And if you do that, I'm going to do... Okay. We, we, to, be on, to be honest, you had... De fapt, ați încheiat, uh, încheiaseți. Uh, vă urez mult succes în negocierile pentru trialog. Vă mulțumesc foarte mult. Am, am ajuns la sfârșitul reuniunii. Ce s-a întâmplat cu următoarele puncte? I'm looking for the next item and you... Caut următorul punct, dar nu-l, găse- nu-l găsesc. So uh, we, uh, we are waiting if... Deci așteptăm informații de la EULISA pentru statele membre în legătură cu uh, introducerea bazei de date SIS. Bine, am încheiat. Dacă am încheiat, atunci protecția granițelor externe este pe agenda de luptă împotriva terorismului și sunt de acord cu Monica, nu putem să rămânem în situația actuală și să așteptăm un nou atentat, doar pentru că unele state membre nu își fac datoria. Și am început să își facă datoria, am întrebat Europol și după Paris, mult mai multe state membre transmit date în baza de date Europol și SIS stimați colegi, știți care este uh, greșeala mea în comisia aceasta, că întreb politicienii dacă vor să vorbească și este o greșeală. Diverse, are cineva vreun punct la diverse? Nu? Bun. Cred că am avut uh, niște contribuții echilibrate. Reuniunea următoare va avea loc în 17 octombrie la ora 15. Vă mulțumesc foarte mult!